Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's uh, start. Doamnelor și domnilor, trebuie să începem, vă rugăm. Și înainte de a ne lansa în ordinea de zi, trebuie să fac un anunț cu privire la următoarele puncte. Eu cred că e relevant pentru grupurile politice și comisie. Punctele 23, 24, 25. Marocul. Sunt amânate Astfel, nu ne ocupăm astăzi de Maroc. Ce înseamnă asta? Pentru punctul 26 este vorba de pilonul uh, referitor la comerț din acordul cu America Centrală. Să fie toată lumea la curent, pentru că va veni după punctul 22, pe la 10.40. Ca să nu mai avem o gaură de vreo oră. So, I hope that this message is... Sper să fie clar acest mesaj. Will not make a break after item 22. Eu nu voi da pauză după punctul 22, ci voi trece direct la punctul 26. Și toată lumea ar trebui să fie informată în consecință. Foarte bine. Putem să ne lansăm acum în ordinea noastră de zi obișnuită și începem cu punctul 15. E vorba de aderarea statului Samoa la acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană pe de o parte și statele din Pacific pe de altă parte. David Martin este raportorul nostru și înainte să-i dăm cuvântul, aș vrea să mă adresez ambasadorului Samoa, domnului Fatuma Nava, care e de față. Este domnul Fatuma Nava, Paloelei Luteru. Nu știu dacă v-am pronunțat uh, corect uh, numele, spune președintele. În orice caz, bun venit. David, ai cuvântul. Mulțumesc, mă bucur foarte tare că ambasadorul este cu noi. După cum știți, domnule președinte, eu am fost raportor pentru acordul uh, de parteneriat și cooperare în fosta legislatură cu zona Pacificului. Am susținut uh, întregul demers. La vremea respectivă speram să se ajungă la un acord comprehensiv și cu celelalte 12 state din Pacific. Dar, din păcate, după ce Papua Noua Guinea s-a retras oficial de la negocieri în 2015, discuțiile au fost suspendate pe un acord comprehensiv. și nu cred că avem uh, șanse să semnăm cu Pacificul un acord de parteneriat economic în viitorul apropiat. Ar fi, desigur, scenariul ideal, dar iată-ne. E vorba de un acord interimar care este deschis și altor state. Samoa vrea acum să profite de această portiță. Samoa beneficiază de acordul EBA. În 2014 s-a acordat uh, a, fost ridicat statutul de stat mai puțin dezvoltat și după perioada de tranziție va pierde anumite beneficii. Aranjamentele mai puțin generoase GSP se vor uh, aplica automat și statului Samoa după aceea, iar aderarea la uh, un acord interimar va garanta un acces uh, fără cote și tarife pe piața europeană. Se aplică oficial din 1 ianuarie 2019, dată uh, la care chiar sper să finalizăm lucrările. E vorba de exporturi nelimitate în valoare de 5,5 milioane de euro. Astea fost, sunt cifre din 2017. Puțin după standarde europene, însă semnificativ pentru o economie micuță, cum este cea a statului Samoa. apoi, în plus, față de preferințele tarifare, acordul interimar va crea bazele unei relații pe termen lung între UE și uh, statele care aderă pentru a, avea, uh, pentru a stimula concurența și reforma internă. E vorba de o liberalizare asimetrică. Uniunea Europeană va oferi acces fără cote, fără vamă, iar Samoa va liberaliza cam uh, o mare parte din export pe o perioadă de 20 de ani. Samoa are produse sensibile, carne, de, carne pește, um, alcool, apă minerală, fructe și legume, redând 17,4 uh, din totalul exporturilor, ceea ce este exclus din uh, normele acestea. Cred că acest acord poate fi o evoluție importantă. Totuși, Prevederile pentru comerțul durabil uh, nu sunt foarte ambițioase. E vorba de asumarea unui angajament general față de dezvoltarea durabilă, dar se creează astfel un forum important de discuție, inclusiv cu o clauză de non-execuție, uh, ca uh, urmare a acordului de la Cotonou. E cumva un mecanism nefericit. Acordul de la Cotonou va expira în 2020. Suntem însă departe de a avea prevederi substanțiale iar noi, ca și Comisie Parlamentară, am vrea să avem așa ceva. Speranța noastră este ca într-o bună zi aceste acorduri să fie transformate în acorduri cu drepturi de pline, de parteneriat economic, cu un capitol dedicat dezvoltării durabile. Mai bine mă opresc acum, domnule președinte. Mai aveam uh, comentarii despre pește și soia, dar uh, cu siguranță domnul ambasador va vorbi despre aceste lucruri. Mă opresc aici. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul West este primul. Mulțumesc, domnule președinte. Cumprimentar também o senhor da Samoa. Bună ziua tuturor. În calitate de raportor din partea PPE-ului pe această temă, aș vrea să fac câteva observații. În primul rând, vreau să vă spun că în acest acord ape între UE și Samoa. Este vorba uh, de o aplicare uh, provizorie pentru Papua Noua Guinee și Fiji. Și aceasta pentru a întări cadrul juridic al relațiilor între UE și aceste țări din Pacific. Aceasta va însemna 0,1% uh, din comerțul global. Deci, din acest punct de vedere, Trebuie să ținem cont de faptul că Samoa nu mai face parte din 2014 din categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate și tocmai de aceea, începând cu 31 decembrie 2018, va putea participa și în aceste acorduri. Pentru a putea profita pe deplin de accesul pe piața europeană, e important ca Uniunea să accepte această aderare la acest acord de parteneriat uh, cu titlul interimar. Un alt uh, element important, la articolul 3 din acest acord, uh, trebuie să spunem că acordurile sunt importante pentru dezvoltarea internă a acestor țări, deci ar trebui introduse uh, și uh, elemente legate de uh, bariere în calea comerțului, măsuri fitosanitare, norme pentru comerț în ceea ce privește dezvoltarea durabile, accesul asimetric pe piață, produse sensibile, normele sau regulile de origine și uh, alte reguli, cum se arată la articolul 218, care să aducă conformitatea cu Agenda 2020. Acest acord este esențial și ar fi bine să fie la un nivel mai general, să aibă un domeniu de aplicare mai mare, iar în ceea ce privește uh, viitorul relațiilor între țările ACP și UE, acesta își va aduce contribuția. Obiectivele de dezvoltare durabile și uh, obiectivele de la Paris sunt de asemenea elemente de referință, sunt standarde pe care trebuie să le avem în față și uh, pentru aceste state din Pacific. Mulțumesc! Thanks a lot. Uh, and now it's, uh... Mulțumesc. Jude Curtin Darling, mulțumesc foarte mult. O scurtă întrebare către comisie și către domnul ambasador, căruia îi mulțumesc pentru prezență. E clar că lucrurile au avansat de la încheiarea acordului interimar uh, în ultima legislatură, așa cum ne explica David. Lucrurile au avansat, se discută acum despre dezvoltare durabilă și despre acordurile de parteneriat economic. Au fost și critici foarte multe exprimate în acest Parlament despre faptul că se fac referințe slabe la dezvoltarea durabilă și um, că mereu se face cumva trimitere la acordul de la Cotonou și că pe asta se bazează, de fapt, prevederile. Însă, constatăm un lucru. A fost dezbaterea în Parlament și drept rezultat au apărut niște planuri. Mă gândesc, de exemplu, cum s-a discutat despre Ghana, despre coasta de Fildeș, despre Africa de Sud. Au fost create niște planuri în ciuda lipsei de prevederi din acord, pentru ca societatea civilă să poată să se angajeze, să se poată organiza. Aș dori să știu dacă sunt planuri și la dumneavoastră Chit că, într-adevăr, lipsesc normele din acordul interimar din această perspectivă, pentru a face tot posibilul în așa fel încât la capitolul dezvoltare durabilă să fie um, dezvoltată o gândire în sensul uh, durabilității. Este foarte important să avem în vedere și acest aspect, mai ales când vom face analiza exhaustivă aici la comisia noastră. Mulțumesc. Domnul Marcelesi este și el uh, prezent. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, sunt raportor la Comisia DV pentru acest aviz în ceea ce privește acordul interimar cu Samoa. Luna trecută am avut uh, un prim schimb de opinii și în principiu am o atitudine negativă față de acest acord din motive pe care le-am uh, prezentat deja domnului ambasador pe care îl salut aici. În primul rând, primul uh, element uh, important uh, sunt obiectivele de la Paris. Am văzut cu toții ce spun experții în domeniul climei, am văzut raportul de luni, toată lumea spune că trebuie să avem ambiții mai mari și să le implementăm mai rapid. E clar că responsabilitatea noastră a Uniunii Europene este esențială și principalele victime sunt, cum ar fi cazul Samoa sau țările insulare. Trebuie să facem legătura aici și cu problema comerțului internațional, care reprezintă o cincime din emisiile de dioxid de carbon la nivel global. Deci, orice acord comercial trebuie să ne permită în același timp să atingem obiectivele de la Paris și nu invers. Pentru că, până la urmă, comerțul internațional nu este un mijloc în sine, ci un scop în sine, ci un mijloc pentru a atinge obiective mai ambițioase. Iată de ce ne surprinde, așa cum arătau și colegii mei, că nu există un capitol referitor la dezvoltare durabilă care să aducă obiective obligatorii și fezabile. Acordul de la Cotonou nu este suficient pentru că acordul de la Cotonou permite doar un dialog. Foarte bine să avem dialog, am văzut-o luni la Comisia DEVE, însă acesta nu poate înlocui regulile sau normele obligatorii și uh, perfect executabile. De exemplu, existența unui mecanism de soluționare a litigiilor. Deci, un astfel de acord este un precedent prost. Uh, un alt exemplu este ce a făcut instituția noastră în urmă cu uh, o săptămână, când s-a votat un uh, tratat prin care se face o legătură între uh, drepturile omului și uh, organizațiile internaționale și companiile internaționale. Important să avem o clauză specifică pentru această temă care să fie obligatorie. Am votat și raportul Hautala pe această temă și de aceea cred că Parlamentul trebuie să dea dovadă de coerență și să ajusteze acest acord comercial în funcție de aceste reguli. Nu să se amâne, pentru că, așa cum ne-au spus uh, experții în domeniul climei, nu mai avem timp pentru aceasta, acum este momentul pentru a interveni și nu putem accepta un acord care să nu aibă un capitol adevărat și uh, cu reguli obligatorii pentru dezvoltare durabilă. Un al doilea element. Știm că Samoa este pe lista neagră a UE în ceea ce privește jurisdicții necooperante în scopuri fiscale. Consiliul European ne-a cerut să se revizuiască acest punct. Știm, pe de altă parte, că există o legătură directă între Samoa și Comisia Europeană, dar, pe de altă parte, Parlamentul a fost foarte clar în acest sens. Avem două rezoluții, cel puțin, dacă nu și mai multe, în care se cere o suspendare a acordului dacă nu se respectă această cooperare totală pe teme fiscale și, bineînțeles, dacă țara este inclusă pe această listă neagră. Acesta este un alt motiv important și am spus-o și domnului ambasador. Dânsul îmi spunea că va face eforturi maxime pentru a coopera cu Uniunea Europeană, dar aceste lucruri trebuie incluse în acord. Nu le putem amâna încă o dată. Iată, deci, două motive întemeiate, puternice, pe care ar trebui să le includem înainte de semnarea acordului pentru că există o cerere din ce, mai mare, din ce în ce mai mare din partea cetățenilor europeni pentru astfel de standarde în acordurile noastre și uh, cu atât mai mult pentru cetățenii din Samoa care vor avea de suferit de pe urma consecințelor unui comerț internațional nereglementat și din cauza emisiilor de dioxid de carbon. Pentru că uh, principalele, uh, principalele victime sunt cei din insule. Mulțumesc! Acum uh, și din partea mea întrebări pentru comisie și domnul ambasador. S-a vorbit în ultimul timp despre mineritul în profunzime în zonele maritime în această regiune. Din câte știu eu, uh, există un proiect uh, care abia va începe în curând Și vreau să vă întreb dacă această problemă a mineritului în zone maritime, în profunzime, este acoperită de acest acord interimar sau nu și dacă și în Samoa se vorbește despre uh, această tehnologie și consecințele pentru țara dumneavoastră. Există oare vreun studiu de impact la nivel regional pentru a vedea care este consecința asupra mediului uh, acestei forme de minerit? Mulțumesc. Uh, ambassador, some question for you and then the commission. Deci, iată care au fost întrebările pentru dumneavoastră. Aveți cuvântul pentru răspunsuri. Domnule președinte, stimați eurodeputați ai Comisiei INTA. Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Pot face o scurtă declarație în ceea ce privește dorința Samoa de a adera la acordul interimar de parteneriat între uh, dumneavoastră, uh, comunitatea europeană și anumite state din Pacific. Noi credem că avem instrumentele pentru a atinge obiectivele de durabilitate și pentru a eradica sărăcia. Sărăcia fiind uh, o, um, o problemă pe care vrem să o rezolvăm, ea fiind în centrul preocupărilor din acest acord. Noi suntem parte uh, a unui număr de state mai mici. Samoa este perfect conștient de provocările puse de schimbările climatice și de faptul că acum există o tendință de unilateralism și protecționism, ceea ce este împotriva celor mai bune interese colective în familia globală. Domnule președinte, e de la sine înțeles un aspect. Nu este în interesul țării mele să fie asociată sau parte a vreunui acord economic care să pună supraviețuirea noastră, viitorul nostru, sub semnul întrebării. Acordul de parteneriat economic este un mijloc de a ne susține agenda economică, de a susține procesul de reformă și de a consolida relațiile puternice dintre Europa și națiunile din Pacific. Iar acordul de parteneriat economic va permite Samoa să intre într-un parteneriat cu Uniunea Europeană cu acces liber, fără cote, fără vamă, la piața uh, europeană pentru produsele sale. Vom pierde aceste privilegii prin uh, inițiativa EBA la sfârșitul lui 2018. E riscul de dezastre naturale, inundații, uh, tsunami, uragane. Impactul acestora poate fi devastator și poate să ne înfrâneze aspirațiile de dezvoltare în doar câteva ore. S-a întâmplat în sudul țării mele, o parte demolată pur și simplu de un tsunami în anul 2009. Recunoaștem însă un alt lucru. Pentru a, a securiza accesul la piață, a securiza accesul la piață nu este o măsură suficientă. Trebuie să ai și capacitatea de a face comerț în mod competitiv. Acest fapt este unul cheie. Aid for Trade, ajutorul pentru comerț, este esențial pentru a obține acest uh, obiectiv. Domnule președinte, acordul de parteneriat economic vine și cu oportunități pentru niște grupuri speciale, femeile și tinerii, spre exemplu. Căci uh, la firul ierbii, în uh, spațiul rural, Deci, de acolo, de la firul ierbii, pornește soluționarea principalelor probleme sociale. Iar uh, în ceea ce privește Samoa, e în cultura noastră să uh, ne orientăm pe așa ceva. Avem o comisie pentru femei, de acolo vine o forță motrice pentru acțiune și schimbări. S-au creat structuri uh, în strânsă legătură cu planul local, se gestionează activități la nivel rural, iar uh, aportul în uh, afacerile naționale, în politica națională, este unul real și practic. Oportunitățile pentru comerț, pentru societatea rurală sunt de bun augur. Le apreciem enorm. Se creează locuri de muncă, se oferă mobilitate socială și sunt acoperite nevoile fundamentale, mai ales ale femeilor și mai ales ale tinerilor fără un loc de muncă. Sectorul privat, mediul academic, de asemenea participă în mod activ în ceea ce privește procesul de construcție de națiune. Avem în acest sens un plan național de dezvoltare și o strategie. Sunt de bun augur și sunt valoroase consultările cu toți actorii în ceea ce privește chestiune de importanță națională. Dar până la urmă, guvernul are răspunderea ultimă. El uh, ia deciziile cele mai grele și își asumă răspunderea pentru ele. Este brațul executiv al țării. Lucrează, desigur, în uh, strânsă cooperare cu forța judiciară și cu Parlamentul Național. Domnule președinte, Samoa consideră că parteneriatul ACP-U.E. de parteneriat este un capitol de sine stătător uh, în ceea ce privește eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă. În plus, articolul 50 din același acord adresează problema standardelor de muncă. Samoa are încredere că aceste norme pot pune bazele unei angajări eficiente pe viitor cu UE pe cooperare comercială. La sfârșit vreau să fac câteva comentarii foarte succinte referitoare la jurisdicțiile de taxe necooptate. Ele au fost legate de procesul de aderare al Samoa. Vreau să spun un lucru clar, foarte pe șleau. Samoa este foarte angajată să lucreze cu Uniunea Europeană în așa fel încât să închidă acest subiect. Sunt în dialog ambasatorii ambasadorii statelor UE, care ne-au pus pe lista neagră. Dialogul a fost lansat în octombrie trecut. Am trimis o scrisoare și uh, președintele grupului de conduită uh, noiembrie trecut, subliniind angajamentul Samoa de a coopera cu grupul acesta pentru codul de conduită. Iar pe 8 octombrie în acest an, președintele grupului de conduită a cerut permisiunea de a posta pe internet scrisoarea, schimbul de scrisori între noi. Noi credem că putem să rezolvăm această problemă înspre satisfacția tuturor părților implicate în lunile ce vor urma și suntem dispuși să ducem la capăt rolul nostru. Credem că trebuie aplicate niște principii în compilarea listei UE principii care să se aplice egal nu doar statelor ACP, ci și statelor UE. Domnule președinte, Samoa dorește să fie parte a unui acord comercial existent. E un acord care deja a fost sancționat de Uniunea Europeană. Vrem să fim alături de Fiji și ceilalți pentru a solidifica și conecta relațiile comerciale cu Uniunea Europeană și să beneficiem de oportunitățile pe care le oferă un asemenea acord de parteneriat economic. Vrem uh, să ne respectăm angajamentele globale, dar vrem să îmbunătățim și viața comunităților noastre, mai ales a grupurilor vulnerabile, precum femeile și tinerii. Acestea fiind spuse, domnule președinte, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă vorbi și pentru atenția ce mi-a fost acordată. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Și acum dau cuvântul comisiei, doamne Ascola. Thank you, Chairman, honorable members and rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte. Eu... Doamnelor și domnilor, domnule ambasador, vă mulțumesc că mi oferiți posibilitatea să vă explic un pic mai mult uh, toate chestiunile care au fost dezbătute astăzi aici. Samoa este într-adevăr uh, uh, un stat insulă, mic și vulnerabil, care ar trebui să intre în acest parteneriat. Așa cum arăta și raportorul, pe bună dreptate, acest acord a fost negociat în urmă cu peste 10 ani și de atunci până acum s-au făcut mai multe schimbări de politici, în special în domeniul uh, um, comerțului și dezvoltării durabile. EPA este un instrument flexibil care poate fi aprofundat. Este de asemenea un adevărat proces pe marginea căruia avem un dialog deschis pe mai multe teme, chiar dacă nu toate sunt incluse propriu-zis în acord. Uh, toate uh, elementele acestea sunt legate de acordul de la Cotonou, care are prevederi în ceea ce privește TSD-ul, deci uh, comerțul durabil are uh, prevederi uh, adecvate și elementele esențiale pe care le menționați. Suntem pregătiți, să, suntem pregătiți să lansăm negocierile pentru perioada de după Cotonou. După cum știți, dorim prevederi foarte puternice și moderne în aceste domenii. Aceasta este arhitectura uh, normală. Avem însă și un acord cadru care include elementele esențiale, măsurile adecvate și acest acord uh, are o legătură directă cu acordul cadru. Din punctul de vedere al uh, Uniunii Europene, dezbaterea acestor chestiuni importante, cum ar fi drepturile muncii sau mediu, Considerăm că acordul de parteneriat ne oferă un forum de discuții uh, valabil pentru a avea un dialog deschis și pentru a include și angajamente. Samoa va participa în calitate de observator alături de alte, alți parteneri, cum ar fi Fiji sau Papua Noua Guinee, la întâlnirea Comisiei pentru Comerț care va avea loc aici la Bruxelles pe 23 octombrie și pe agenda, pe ordinea de zi, se include și tema comerțului durabil, mediu, pescuit, drepturile muncii și așa mai departe. Și există și un punct în ceea ce privește jurisdic jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale. Aceasta ne arată că AP, acordul de parteneriat, este un instrument bun uh, pentru a avea un dialog deschis, pentru a avea angajamente și pentru a crește puterea noastră de influență și a ne proiecta valorile într-o regiune care este destul de dominată de alți actori, cum ar fi China, Australia sau Noua Zeelandă. În timp ce așteptăm să vedem ce se va întâmpla cu negocierile pentru uh, post-Cotonou, putem, când vom avea uh, reguli uh, uniforme, orizontale uh, pentru toate acordurile de parteneriat și măsurile necesare în aceste acorduri. Între timp, după cum spuneam, vă recomand cu putere să acceptăm Samoa în acest acord de parteneriat pentru a continua angajamentele noastre la nivel interimar. Mulțumesc! Mulțumesc, David, te rog. Da, foarte pe scurt, uh, pentru a ține cont și de comentariul făcut uh, tocmai acum de comisie, mi se pare important să ratificăm participarea Samoa în acest acord uh, destul de limitat, însă ar trebui să arătăm cu claritate că până la urmă dorim un acord de plin care să acopere toate țările din Pacific și care să acopere și capitolul TSD. Și uh, acest aviz este pentru DEVE. Vom arăta că suntem de acord cu uh, părerea DEVE că e nevoie de un capitol puternic pentru TSD, însă așa cum spunea și domnul ambasador, uh, ne referim acum la acordurile comerciale deja existente. În curând, toate celelalte țări din Pacific se vor alătura unor astfel de acorduri și uh, trebuie să ținem cont de aceste aspecte, mai ales uh, în contextul în care în ianuarie Samoa va pierde beneficiile de pe urma EBA. Știm a, foarte bine că există și alte probleme cu această insulă și Samoa, din păcate, nu este o insulă perfectă, are nevoie de multă asistență din partea noastră, cu cât mai mult, cu atât mai bine și uh, să ne asigurăm că nu vor exista dezavantaje în ceea ce privește uh, accesul pe piața europeană în urma pierderii uh, categoriei de țară cea mai puțin dezvoltată. Bineînțeles, uh, așa cum spunea și David, Samoa nu uh, este o problemă în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, ci mai degrabă o victimă. Deci, uh, nu e din vina lor că uh, nu a fost inclus capitolul TSD, deci n-ar trebui să fie pedepsiți pentru asta. Uh, Mulțumesc, mulțumesc și domnului ambasador pentru prezența astăzi aici și încheiem această dezbatere. Termenul pentru prezentarea amendamentelor este 6 noiembrie. Și pe dar nu găsesc 6. Avem întâi proiectul de raport și după aceea vom uh, vedea exact care uh, este termenul pentru amendamente. Mulțumesc și trecem acum la punctul 16. Este vorba de raportul anual pentru 2017 privind controlul activităților financiare ale BEI, activități externe. Domnul Dartmouth, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața tuturor. cred că nu toți colegii sunt aici, dar Uh, sper să uh, putem avea o dezbatere bună. În primul rând, un context istoric pentru dezbaterea legată de BEI. BEI-ul a fost înființat uh, în 1958 prin tratatul de la Roma ca o bancă de împrumut pe termen lung uh, pe piața comună. Însă BEI, în primul rând, este o bancă și asta înseamnă că trebuie să fie operațională în funcție de principii bancare, comerciale, normale. Deci înseamnă că dacă nu uh, o face, atunci ar putea deveni foarte costisitoare și de altfel ar trebui să aducem uh, omagiu celor care lucrează acolo pentru că uh, ei se confruntă cu standardele dintr-o bancă comercială obișnuită. Strategia operațională a BEI este în primul rând aceea de a finanța uh, proiecte viabile și de a împrumuta piața de capital pentru a putea susține aceste proiecte. Este o bancă foarte importantă și uh, capitalul total subscris este de 243 de miliarde de euro. Asta înseamnă că cei patru principali acționari, respectiv Germania, Franța, Italia și Regatul Unit, uh, au fiecare 16,11% din uh, capital, în jur de 39 de miliarde de euro. Până și Slovacia, care are doar 0,2% din acțiuni. Uh, aceasta înseamnă 600 uh, de milioane de euro, deci e vorba de sume de dreptul considerabile. Uniunea Europeană oferă și garanții bugetare pentru BEI pentru a acoperi anumite riscuri. Și aici există pericolul de a ajunge la un uh, așa numit uh, hazard moral. Și pentru că sunt fan uh, al echipei Chelsea, nu pronunț atât de bine cuvântul hazard, și pentru că banca are fonduri nelimitate în mod potențial din cauza garanțiilor existente, practic uh, a început să uh, se implice în, uh, ar putea să se implice și în activități mai riscante, ceea ce trebuie să spun că nu s-a întâmplat încă. Pe de altă parte, 25% din finanțarea totală a băncii are de-a face cu schimbarea climatică și se dorește să se ajungă la 35% până în 2020 împrumuturile uh, care au de face cu proiecte în domeniul uh, mediului uh, s-au dublat de altfel între timp și asta din cauza nivelului finanțării care a crescut. Împrumuturile acordate Turciei, pe de altă parte, și țărilor parteneri din Mediterana, Iordania, Libanul, Egiptul, reprezintă 50 de miliarde în următorii 5 ani. Transparency International ne arată că aceste țări, practic, sunt cele mai corupte din lume, deci ar trebui să fim foarte atenți la aceste împrumuturi. Și pentru că am făcut deja comentarii de natură negativă în legătură cu aceste împrumuturi pentru schimbarea climatică, ar trebui să spunem pe de altă parte că fondurile BEI au fost utilizate de companii care s-au implicat și sau au fost incluse și în scandalul emisiilor, Volkswagen de exemplu împrumuturile BEI ar fi putut uh, finanța activități uh, deloc etice sau chiar de-a dreptul ilegale. În aviz se arată de asemenea că BEI-ul ar trebui să-și crească transparența, nu doar față de Parlamentul European, ci și față de parlamentele naționale, pentru că aleșii uh, în mod democratic ai poporului ar trebui să fie mai bine informați ar trebui să existe și niște aranjamente speciale în ceea ce privește acționarii britanici, pentru că partea lor este impresionantă. Și Regatul Unit uh, are o, uh, o sumă foarte mare uh, investită în această bancă. Sistemul în ansamblu ar trebui să fie mai transparent un alt comentariu pe care l-aș face și pe care l-am inclus în aviz este că angajamentul față de controlul comercial și practicile comerciale ar trebui să fie întărit pentru că altfel uh, s-ar putea să ne coste prea mult. Aș mai avea câteva elemente de prezentat, dar mă opresc aici pentru a începe dezbaterea. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, raportorii din umbră, în primul rând domnul Sienfeld, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția raportorului a fost una uh, foarte extinsă, incluzând elemente importante, anumite îndoieli pe care ar trebui să le eliminăm, la momentul actual. Pentru că vorbim astăzi despre acest uh, raport anual uh, pe 2017, dar uh, la momentul celei de 60 aniversări a BEI. Am avea nevoie, deci, de o evaluare mult mai globală în ceea ce privește eficacitatea băncii. Trebuie să reamintim că există trei principale obiective. În primul rând, dezvoltarea economică și locurile de muncă. În al doilea rând, dezvoltarea durabilă, incluzând aici și obiectivele de climă. Și un al treilea obiectiv, care este interesant în special pentru comisia noastră, este susținerea politicii comunitare dincolo de frontierele europene. În toate aceste trei obiective, în special în ultimul dintre ele, ar trebui să ne pronunțăm asupra lor în avizul comisiei noastre. Se pune în primul rând problema procentajului alocat de către bancă pentru acțiunile intra- sau extracomunitare. dacă ne gândim la acțiunea externă pe care o are BEI-ul în 150 de țări din lumea întreagă, ar trebui să ne întrebăm dacă obiectivele și prioritățile UE sunt susținute în mod eficient în afara Europei. Este o întrebare fundamentală, mi se pare. În al doilea rând, mă întreb dacă activitatea BEI este eficientă din punctul de vedere al atingerii obiectivelor uh, uh agendei 2020. Aici ar trebui să analizăm încă o dată acțiunile intra- și extracomunitare și să ne gândim și la analiza Brexitului, pentru că acesta nu uh, îi afectează doar pe britanici și partea lor în cadrul BEI, ci uh, afectează, bineînțeles, uh, toată expunerea băncii și angajamentele britanice în cadrul băncii. Guvernanța BEI reprezintă ceva cu totul aparte pentru că aici uh, se pune problema intervenției la nivel regional sau global. O altă problematică importantă este dacă uh, banca ar trebui să aibă o activitate mai degrabă de tip comercial sau mai bine una vocațională de asistență. În calitate de bancă și uh, organism uh, de natură complexă, care este în același timp o bancă comercială, o societate privată, dar este gestionată de reprezentanți ai uh, statelor membre, deci are și vocație publică pe lângă cea privată. Și aici ajungem, bineînțeles, la chestiunea transparenței în procesul de luare de decizii pentru acțiunile care au de-a face cu prioritățile comunitare. Toate aceste elemente pe care le-am enunțat le vom analiza cu atenție uh, și vom prezenta amendamente pe marginea lor. De altfel, mi se pare că avizul prezentat este unul destul de modest din punctul de vedere al conținutului, așa cum a fost uh, prezentat acum așa că am rezerv dreptul de a prezenta mai multe amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dintre raportorii din umbră am impresia că domn, doar domnul Jadot este prezent, vă rog. Merci. Uh... Mulțumesc uh, raportor, raportorului pentru că a personalizat și a personalizat atât de mult raportul. Întotdeauna e bine să avem uh, deputați care uh, Uh, își uh, reflectă personalitatea în raport, în raport nefiind uh, neapărat tehnocrați. E bine că începem cu Chelsea. Poate că e echipa britanică cu cei mai mulți jucători efici, europeni în rândurile sale. Poate că există lucruri bune și în Europa. Iată că permit uh, echipelor britanice să uh, aibă joc, locuri importante pe eșichierul european. Uh, la Chelsea joacă spanioli, belgieni, deci e bine să ne amestecăm așa în Europa, cel puțin în ceea ce privește fotbalul. În ceea ce privește restul avizului, colegul a explicat lucrurile care nu erau foarte, foarte clare în raportul său, când spune, de exemplu, că ar trebui să reanalizăm uh, acea parte din investiții care se fac pentru mediul înconjurător. Când cităm, uh, citim raportul, uh, am crede că ar trebui să folosim mai multe investiții BEI pentru a proteja mediul apropindu-se mai mult de poziția ecologiștilor. Însă, după explicațiile sale, uh, observ că nu asta este intenția raportului, ci că se dorește, uh, într-adevăr, uh, consolidarea investițiilor care um, ajută la um, sprijinirea mediului înconjurător. Când vorbim despre acel moral hazard, cum a spus colegul nostru cu accentul franțuzesc. Da, um, e adevărat, numai că am unor impresia că aveți mai degrabă obiectivul de a scăpa de bei uh, în loc să o consolidați. La fel, când vorbim despre uh, finanțarea unor state corupte, e adevărat, cred că am uh, subliniat în repetate rânduri uh, cât este de important ca BEI să fie mai atentă la țările care sunt beneficiare ale ajutorului. Mergând pe linia dumneavoastră de argumentare, cred că jumătate din portofoliul BEI ar uh, dispărea până mâine. Nu sunt sigur că este cea mai bună abordare aceasta, în schimb, trebuie să ne asigurăm că între criteriile de acordare de finanțare este și lipsa corupției. Sunt de acord cu acest lucru. Da, raportul are obiectivul de a consolida și îmbunătăți activitățile BEI, dar dacă vrem să aruncăm copilul cu apa din copaie, nu știu dacă este bine să mergem pe linia ecologistă. Mulțumesc foarte mult. Reprezentantul Comisiei acum de la DG Ecofin are cuvântul. Doamna, uh, reprezentanta Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să fac câteva observații. În primul rând, uh, în legătură cu uh, riscul de moral hazard legat de garanții. Nu există o singură garanție globală pentru operațiunile BEI. Aici vorbiți despre mandatul extern de împrumut de credit. Comisia are încredere de plină în BEI, care acționează plecând de la premise foarte conservatoare. Uneori Comisia ar dori ca BEI împreună cu, cu susținerea garantării europene să-și asume mai multe riscuri și să financeze acele operațiuni și proiecte care nu găsesc finanțare în sectorul privat acea garanție există tocmai pentru a permite anumite tipuri de operațiuni. Deci, din contră, unor chiar încurajăm BEI să-și asume mai multe riscuri. În ceea ce privește obiectivele de mediu, vă amintesc că în uh, propunerile sale pentru CFM, Comisia s-a angajat pentru un obiectiv de mediu de 25%, deci uh, salută angajamentul BEI. În ceea ce privește Brexitul, uh, ați spus că partea Regatului Unit înseamnă 39,2 miliarde de euro, din care 3,5 au fost deja plătite la capitalul BEI. Proiectul de acord între UE și acord, uh, negocierile conform articolului 50, arată cum va fi rambursat Regatul Unit pentru acel capital. Se va face în 12 rate, plătite de BEI uh, către Regatul Unit între 2019 și 2030 după care uh, Regatul Unit uh, va oferi, oferi o garanție pentru următorile acordate de bancă pro rata cu uh, capitalul său de acțiuni. Așteptăm cu mult interes amendamentele și avizul final al acestei comisii. Domnule raportor, Puteți uh, trage concluziile acestei prime dezbateri? Da, în primul rând vreau să mulțumesc reprezentantei uh, Comisiei pentru că a făcut o încercare foarte coerentă și foarte fluentă de a răspunde la anumite uh, observații pe care le-am făcut. Nu întotdeauna se întâmplă să-mi răspundă reprezentanții Comisiei sau să răspundă la comentariile deputaților. Apreciez foarte mult că ați făcut-o de această dată. Acum că mă gândesc, cred că impresionant la Bay este faptul că dacă este o criză bancară financiară globală, după 2009, în care, ca să fiu neutru, uh, multe instituții drăguțe, printre care și AIG, um, Lehman Brothers uh, și Citibank au fost expuse riscului. Lehman Brothers chiar s-au prăbușit. Iar BEI, care este o entitate de stat, a reușit să evite această criză ceea ce este un, uh, în onoarea oamenilor care lucrează acolo și uh, în onoarea principiului între ghilimele, conservator pe baza căruia își derulează banca activitatea. Pe măsură ce se relaxează principiile comerciale, pentru că BEI este criticată, ă, riscul ca lucrurile să meargă rău crește. Deci eu aș propune să rămânem la aceleași ă, principii conservatoare. Ă, nu știu dacă doriți să discutăm acum în detaliu despre restructurarea în mod regional, cum este acum, sau în mod orizontal. Cred că acum nu doriți să discutăm în detaliu despre acest lucru. Prin urmare, voi lăsa lucrurile așa și uh, las pe seama amendamentelor uh, scrise să modifice propunerea mea ca urmare acestei uh, recomandări pe care o fac. Mulțumesc foarte mult, domnule Dartmouth. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 15 octombrie la orele 18, 6 după amiaza, pe 15 octombrie. Încheiem acum uh, punctul 16 de pe ordinea de zi. Primul uh, vot este punctul 17 și facem o pauză de 7 minute până la ora 10. So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, domnilor și domnilor, vă rog să păstrați liniștea. Ah, and we start with item 17 before Trecem la punctul 17. Înainte de a începe votul la acest raport, vom face un vot de probă. Vă rog să vă folosiți uh, cartelele de vot. Votul este deschis. So, and the vote is closed. Votul este închis. Everything is okay. Totul este în regulă, putem să începem uh, votul. La punctul 17 de pe ordinea de zi e vorba clauzei de salvgardare. Primul amendament 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, Împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, Abțineri? Respins. Dar aș vrea să verificăm electronic. 42. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 cu amendament oral. Luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Modul în care este redactat uh, acum textul nu este foarte ușor de înțeles, nu este foarte inteligibil. Ultima, este ultimul moment în care putem uh, integra chestiunile sociale și de mediu și o uh, putem face uh, o referire la această referință. Deci să adăugăm the cause of unfair competition resulting from infringement of aspects of the Paris Climate Agreement. Merci. Mulțumesc. Aceasta a fost propunerea mea de adăugare. Cu acest amendament oral supunem la vot pentru, împotrivă, abțineri, res, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69 pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 77. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16. Cu amendament oral. Mulțumesc foarte mult. Vrem să schimbăm primul, uh, sfârșitul primei Procedures for mechanisms. Fraze. 14. Proceduri pentru mecanismele conform articolul 14. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă abține, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 acum, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 26 devine caduc. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, <laughs> Președintele a spus împotrivă. So, 38 in favor. Cine este pentru 28? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 32 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și acum avem votul final electronic. Votul este deschis. Avem un vot uh, în plus de la PPE. A votat toată lumea? Atunci votul este închis. Și se adoptă. Cu amplă majoritate, domnule Fielner, felicitări, doriți să interveniți? Mulțumesc. Întotdeauna e întrebarea uh, pe care o primim, ce ai făcut ca să obții majoritate? Nu știu, probabil că mi-am vândut sufletul. Vă mulțumesc foarte mult mă întreb uh, dacă uh, vă pot uh, întreba dacă put, mm, dați permisiunea să de a începe negocierile cu Consiliul, Consiliul ca să putem finaliza cât mai repede. De fiecare dată când se încep noi acorduri comerciale, e bine să avem clauzele de salvgardare bine stabilite de la început. Deci eu aș cere posibilitatea de a începe negocierile cu Consiliul. Raportorul ne um, cere permisiunea pentru a începe negocierile instituționale, conform uh, regulilor, regulii 69. Supunem la vot acest lucru. Votul este deschis. Acum închidem votul și se adoptă. Putem începe. Vom anunța această decizie la plenară pe 22 octombrie. So, we switch now to item. Trecem acum la punctul 18. Activitățile Băncii Europene de Investiții. Și începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, dar putem verifica. Votul este deschis. Și votul este închis. În mod evident este adoptat. Vă rog să ridicați mâna să fie vizibil. Punctul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, Abțineri se uh, respinge 17, 18 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. Dar vom verifica 18. Votul este închis. Vă rog să urmăriți lista și nu întotdeauna liderul, spune președintele. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 este vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic partea a doua de la 28. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri Respins 30. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Respinsă. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Verificăm electronic. 31. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Și votul final, electronic. Votul este deschis. Votul este închis. And it is clearly adopted with a broad majority. Congratulations. Și, în mod evident, este adoptat. Felicitări!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 abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar verificăm amendamentul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Deci, cine este pentru 6? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11. Pentru, împotrivă, abțineri,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 abțineri, respinsă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm electronic 17, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Și votul electronic pentru întregul raport. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu o majoritate amplă. Felicitări raportorului. Acum Putem uh, vedea rezultatele votului anterior, vă rog, pentru că nu au fost afișate. Ah, sorry. Scuze, spune secretariatul. Nu funcționează întotdeauna butonul. No, but the touch screen is very sensitive. Uneori uh, ecranul tactil nu uh, nu reacționează. Um, da, spune președintele, e o atingere prea delicată. MFF. Compl- Raportul interimar pentru CFM. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 devine caduc.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 dar verificăm 18 mai întâi. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 24. Pentru? împotrivă, abțineri, respins. 24, votul este deschis, verificăm. Și votul este închis. Este respins. 26, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri. Aș zice că este respins, dar verificăm. Votul este deschis. Închis. Este respins. 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge și și votăm electronic pe marginea întregului raport. Votul este deschis. Votul este închis. Și se adoptă. Felicitări raportorului. 21 acum. Este vorba despre Fondul European de Ajustare la Globalizare. 23 in favor. Against. 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri. Cred că se respinge, dar să verificăm. S-a deschis votul.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 se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Considerentele 44 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 4 pentru,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 abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a închis? Se respinge. 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2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 S-a închis. Chiar la limită. Da, se respinge, însă a fost la limită. Vot electronic acum pe raportul astfel amendat. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu majoritate covârșitoare. Felicitări uh, lui Caroline Heinz. Mulțumesc foarte mult! So, this is uh, the end of the electronic vote. Uh, the... Am uh, terminat uh, votul. Avem punctul 22 și vă rog să nu uitați că 23, 24, 25 sunt amânate și sper că raportorul de la 26 să fie aici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 be quiet. We switch now to item. Vă rog să faceți liniște. Trecem acum la subiectul 22. Grupurile de monitorizare. Mai întâi ASEAN are cuvântul David Martin. V-aș ruga pe cei din spate, vă rog, să faceți liniște. Thank you, Chair. Um, it seems a long time ago, but... Pare cu mult uh, timp în urmă, pe 29 august, am uh, prezidat reuniunea cu, de, cu grupul de monitorizare ASEAN. Ne-am axat pe Indone- Indonezia. A fost cea de-a cincea rundă de negociere care a avut loc la Bruxelles de pe 9 până pe 13 iulie. Înainte de asta, părțile au uh, făcut schimb de oferte tarifare și a, totul s-a considerat a fi un mare pas înainte. Schimbul de servicii urmează să apară, la fel și indicațiile geografice până la sfârșitul anului. În ceea ce privește achizițiile publice, până acum Indonezia nu și-a asumat niciun angajament, deci nu este foarte clar când și dacă va fi un schimb de oferte pentru achizițiile publice. Discuțiile nu progresează pe uh, sistemele de investiții și apar probleme și la capitolul TSD. Sunt uh, subiecte sensibile, accesul la medicamente și SPS. Nici aceste lucruri nu au fost discutate la ultima negociere. Și o veste bună, ultima veste bună, este faptul că instituțiile UE au găsit o soluție despre uleiul de palmier. Un fapt semnificativ pentru Indonezia. Se pare că atmosfera de la discuții a fost mult mai bună. Săptămâna viitoare, e 15 octombrie, nu așa? va fi o reuniune în Indonezia cu un grup de monitorizare de follow-up pentru a face o raportare. Atât. Thanks a lot. Mulțumesc. Grupul de monitorizare Maghreb pe 30 august a avut loc pentru a pregăti vizita în Sahara Occidentală, după cum v-am spus. Am amânat problema cu Marocul până la următoarea reuniune. Reuniunea cu Canada a avut loc pe 4 septembrie cu Deputy Head of Unit pentru relațiile comerciale cu SUA și Canada și cu Madeleine Tuninga, uh, Head of Unit de la uh, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. pentru a pregăti o reuniune pentru 26 septembrie. Iar pe 9 octombrie, grupul de monitorizare a primit feedback de la acea reuniune. Cu SUA. A fost o reuniune a grupului de monitorizare pe 11 septembrie cu Ignacio Garcia Becerra, negociatorul TTIP, expert în relațiile cu SUA, am discutat despre starea lucrurilor, mai ales după reuniunea dintre președintele Juncker și președintele Trump. Vom avea un grup de monitorizare împreună cu Canada și Mexicul săptămâna viitoare, astfel încât să putem discuta despre noile NAFTA, care nu se mai cheamă NAFTA, deci noile acorduri între SUA, Mexic și Canada cu impactul pe care l-au asupra Uniunii Europene. A mai fost uh, un intergrup Maghreb pe Tunisia, în mod specific, pentru a pregăti delegația în Tunisia. Vom auzi despre asta ceva mai târziu. Pe 26 septembrie am avut un grup de monitorizare pe Australia, cu un schimb de opinii cu președintele Senatului Australian. Acesta a fost raportul de la grupurile de monitorizare. Și acum, raportorul de la punctul 26 n-a sosit. Are cineva o indicație? Vine raportorul pentru America Centrală în curând? Huh? Okay, good. So perhaps somebody can call over. Poate că îl cheamă cineva pe Raimur Böge ca să vină repede. think we switch. Haideți atunci să facem un schimb, să trecem la punctul 27. Ah, nu primisem această informație, spune președintele. S-a vorbit fără microfon din sală. Voi da, deci, cuvântul imediat celui care îl înlocuiește, domnul Hansen. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit notele introductive ale raportorului și vi le voi prezenta acum. În anul 2012 a fost uh, semnat, ratificat acordul de asociere cu America Centrală, iar Parlamentul European și-a exprimat consimțământul. Din august 2013, partea comercială este aplicată cu titlu provizoriu. A fost pentru prima dată când s-a semnat un acord de asociere între două părți ale lumii. Sunt trei piloni care stau la baza acestui acord, dialogul politic, cooperarea, mai ales în domeniul politicii de dezvoltare și comerțul. Prin acordul de asociere, trebuie continuat procesul integrării regionale între țările din America Centrală. Tendințele generale sunt negative în mediul comercial din America Centrală, fluxurile însă dintre America Centrală și UE se dovedesc a fi dinamice, fluxuri comerciale. Este una dintre cele mai importante um, relații uh, de flux pe uh, componenta IT Efectele însă s-au dovedit a fi destul de negative și fiind uh, dată redresarea care a apărut uh, în industria ca uh, cafelei, au fost oferite câteva impulsuri economice. În ceea ce privește contingentele vamale, acestea vor fi epuizate la un moment dat și trebuie să sensibilizăm opinia publică și în rândul IMM-urilor europene. Aceasta este sarcina viitorului. Acordul de asociere se modernizează de-abia acum, se diversifică În ceea ce privește sănătatea și normele de protecție a plantelor, trebuie avute în vedere toate problemele care au fost uh, cu produse, de exemplu, pe bază de lapte și barierele au trebuit înlă- sau provocările au trebuit înlăturate. În continuare sunt dificultăți uh, la acest capitol. Părțile contractante suferă din cauza unor poveri administrative în ceea ce privește adoptarea protocolului cu privire la includerea Croației în acord. Raportul spune următoarele. Trebuie implementate chestiune de politică comercială din acord. Trebuie să fie actualizate rapoartele anuale în ceea ce privește implementarea acordului de asociere. Aceste rapoarte trebuie uh, depuse la timp, trebuie să ofere date importante cu privire la fluxul investițional. Trebuie să existe progres, de exemplu, în ceea ce privește problema discriminării cu privire la taxe aplicate de Costa Rica pe produsele de alcool și cu privire la indicațiile geografice. IMM-urile trebuie să pun la dispoziție, IMM-urilor trebuie să le fie puse la dispoziție toate instrumentele pentru a consolida schimbul dintre ele și a încuraja participarea ca să poată extrage beneficii din acest acord. Dialogul social, condițiile de muncă sunt subiecte care trebuie consolidate. Statele din America Centrală sunt marcate de discriminarea față de sindicate, violență și, de asemenea, discriminare și a populației indigene. Asta ar trebui corectat. Trebuie să existe negocieri colective, trebuie să fie interzisă discriminarea, trebuie să fie dreptul la liberă asociere și trebuie să fie interzisă munca în rândul copiilor. Raportul face trimitere și la recentele transformări economice și politice în anumite țări din America Centrală. Numește riscul destabilizării, destabilizare care ar putea afecta întreaga regiune, nu doar un stat. Belgia, Grecia și uh, Regatul Unit ar trebui să treacă la ratificarea acestui acord. Raportul așteaptă cooperarea cu raportorii din umbră, raportorul, mă scuzați, așteaptă cooperarea cu raportorii din umbră, iar termenul pentru amendamente este pe 16 octombrie, la orele 18. Votul preliminar în INTA ar fi trebuit să fie în septembrie, urmând, ar fi trebuit să fie, ar fi trebuit să fie mai târziu și apoi în ianuarie la plenară. Mulțumesc de la SND. Îl înlocuiește pe raportorul din umbră David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Fiind dat că acest punct a fost reprogramat pe ordinea de zi, raportoarea din umbră n-a putut să mai vină și ea dorește să, mulțumește, să mulțumească raportorului pentru raportul excelent. Este de acord cu mesajul general al raportului și anume importanța uh, pilonului comercial din acordul de asociere trebuie să existe relații comerciale bazate pe reguli și să existe predictibilitate. Este de acord că absența unor norme din acordul de asociere în ceea ce privește IMM-urile, genul și anticorupția reprezintă un fapt regretabil. Ar trebui să existe mai multă asistență pentru IMM-uri cu puncte de contact și cu o pagină de internet destinată lor. Pentru comisie, dorește să spună că trebuie să existe o evaluare exhaustivă în raportul anual a implementării acordului. E de acord cu îngrijorarea raportorului în ceea ce vește subutilizarea preferințelor comerciale și relația, relația inegală între producătorii europeni și cei din America Centrală. E importantă indicația geografică și mecanismul de stabilizare din domeniul bananelor, plus taxele discriminatorii în ceea ce privește uh, băuturile alcoolice. Ea va depune câteva amendamente pentru a consolida unele dintre aceste puncte, pentru a avea mai multă ambiție în raport. Mai mult ar vrea să sublinieze importanța cooperării dintre Uniunea Europeană și America Centrală pentru a prezerva și reforma sistemul multilateral de comerț, mai ales sub egida OMC trebuie să existe prevederi mai clare și mai puternice pe TSD, să existe și sancțiuni și să fie implicată societatea civilă. Să existe independență, finanțare mai bună și să acopere întregul acord. E nevoie de prevederi și despre gen și este foarte important să se facă evaluări în baza unor date dezagregate pe gen menționează situația din Nicaragua. Respectul pentru democrație și drepturile omului reprezintă o precondiție pentru a rămâne în acest acord și trebuie respectat inclusiv pilonul comercial. Așteaptă să coopereze cu ceilalți raportori din umbră, cu raportorul, de sigur și cu alți eurodeputați care doresc să se implice. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Nu mai sunt alte solicitări de intervenție. Uh, Profit de această ocazie pentru a ura bun venit reprezentanților ambasadelor Americii Centrale. Bun venit! Dau cuvântul binecunoscutului nostru reprezentant al Comisiei, domnul Jorgensen. Thank you very much, uh, Chairman, and, and uh, thank you for this opportunity to... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această oportunitate, pentru a vă oferi punctul nostru de vedere. Așa cum uh, uh vă așteptați, așa a fost uh, prevăzut în acordul cu Peru, care a intrat în vigoare oarecum în același timp. Este o inițiativă care vine la timp din partea Parlamentului European și a Uniunii. Uh, nu suntem încă în momentul de implementare totală a acordului, pentru că unele dintre uh, taxele uh, vamale trebuie să fie aplicate în continuare. Multe dintre ele vor fi liberalizate din partea Americii Centrale în anii următori și E nevoie de o mai mare integrare. Există obligații din partea Americii Centrale care trebuie încă implementate, însă în principiu este un acord cu regiunea care este diversificată, cu șase țări, cu niveluri diferite de dezvoltare și pe ansamblu cred că avem un nivel destul de bun de implementare și de angajament din partea țărilor din America Centrală pentru ca acordul să funcționeze bine și în acest caz am uh, menținut legătura uh, cu reprezentanții din țările acestea. Ne-am întâlnit practic în fiecare an, cu excepția ultimului an, parțial pentru că am avut probleme uh, cu calendarul, cu agenda, eram foarte ocupați de ambele părți și de asemenea pentru că am avut nevoie de timp pentru a vedea cum putem adapta acest acord uh, în urma aderării Croației la UE. Am avut însă o întâlnire foarte bună în iunie anul acesta. Am avut rezultate bune cu un acord politic pentru a vedea cum putem merge mai departe. Ne aflăm în perioada pregătitoare va trebui să rezolvăm aceste acțiuni și la nivelul SEAE și în curând probabil că vom primi uh, proiectul de decizie pentru a ține cont și de integrarea Croației. Bineînțeles, mai sunt multe de făcut. Există câteva uh, probleme comerciale pe care le prezentați uh, și în raportul dumneavoastră, inegalitățile, indicațiile geografice, de asemenea taxele aplicate la importuri și problema uh, felului în care se profită de aceste oportunități comerciale. Și asta este o problemă dificilă de ambele părți. A fost greu în cadrul uh, negocilor pentru că avem contingente tarifare uh, de ambele părți, însă cu excepția zahărului, felul în care se utilizează aceste contingente nu se face la un nivel foarte înalt. Credem că ar trebui să cooperăm mai mult pe această temă și să ne asigurăm că IMM-urile au oportunități mai mari. TSD știm că aceste țări uh, au probleme la nivelul uh, guvernanței. Urmărim cu îngrijorare situația din Nicaragua, deci uh, acolo mai sunt încă destule de făcut. În concluzie, avem un nivel bun de implementare Uh, o serie de probleme pe care trebuie încă să le rezolvăm și va trebui să ne centrăm pe ele. Vom continua munca, vom avea și un studiu de impact uh, pe care îl vom publica la anul și după aceea vom vedea ce putem face din punctul de vedere al acelei evaluări. Ați menționat câteva dintre chestiunile din aceste acorduri care nu apar în acordurile noi și aici va trebui să vedem ce soluție găsim. Mulțumesc. Mai avem uh, și un coleg de la SEAE, domnul Fernando Spons. Mulțumesc, domnule președinte. N-aș avea multe de adăugat. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru această oportunitate și sunt absolut de acord cu ce s-a spus aici uh, și cu ce a spus uh, colegul meu de la DG Comerț, cu care lucrăm îndeaproape. aproape cadrul relațiilor politice cu uh, țările din America Latina. După cum bine știți, uh, este oarecum ciudat. Avem un dialog politic și de cooperare, însă pe partea comercială avem un acord mai nou, acest acord de uh, asociere. Sper uh, și sperăm să putem actualiza cât mai repede acest cadru de lucru și, bineînțeles, facem din nou un apel uh, dorim ca parlamentele statelor membre care încă n-au ratificat acest acord să uh, planifice această dezbatere pentru o ratificare cât mai rapidă cu putință și pentru ca acordul să intre în vigoare nu doar pe partea comercială, ci și pe partea politică, pentru a uh, profita pe deplin de potențialul acestui acord. Până la urmă, este un cadru uh, al unui acord de asociere și uh, acesta are și un element de comerț. Pe partea politică, partea care revine practic sau ține de competența SAE, în uh, cadrul acordului pentru dialog politic și de cooperare putem spune că avem o relație foarte strânsă, foarte bună, avem o cooperare excelentă cu DG Comerț, și încercăm să profităm de această relație pentru a dezbate toate elementele importante și a ține cont de evenimentele din America Centrală și uh, țările de acolo. Sperăm să avem o întâlnire uh, în curând, o nouă întâlnire în acest cadru uh, politic de cooperare și așteptăm cu speranță momentul în care uh, cele patru ratificări din partea statelor membre vor veni. Vă mulțumesc încă o dată și rămân la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Hansen, vă rog, vă revine cuvântul. In, uh, in the name of... Mulțumesc. În numele raportorului vreau să vă mulțumesc pentru aceste contribuții domnului David Martin și celorlalți uh, uh, vorbitori din partea Comisiei și a SAM. Așteptăm o cooperare foarte bună cu dumneavoastră și vom menține legătura. Mulțumesc! Mulțumim! Așa cum spunea raportorul, uh, termenul pentru amendamente este 16 octombrie la orele 18 după masa. Următorul punct pe ordinea de zi, delegația ad hoc în Tunisia. Am fost președintele acestei delegații alături de doamna Lalonde, raportor, de asemenea domnul Cicu, raportor din umbră pentru Tunisia și doamna Meghin, uh, domnul Fisas, domnul Nagini, toți aceștia ne-au însoțit. Noi doream să evaluăm uh, progresele uh, negocierii pentru uh, acordul cu Tunisia și să dezbatem și îngrijorările care au fost exprimate din partea Tunisiei. În scurtul timp pe care l-am avut la dispoziție, o zi și jumătate respectiv, am reușit să ne întâlnim cu foarte mulți actori uh, importanți, cu negociatorul șef, ministrul pentru agricultură, de asemenea societate civilă, sindicate. Am reușit să avem o imagine completă asupra situației și am avut senzația că uh, Tunisia se confruntă, bineînțeles, cu o adevărată criză economică și socială, iar negocierile cu UE decurg destul de încet și poate nu se centrează îndeajuns pe politica de acolo. Dorim să ne asigurăm că acordul va fi unul echitabil, dorim să se facă progrese în cadrul negocierii și am susținut întotdeauna Um, Tunisia pentru ca Tunisia să obține uh, contingente suplimentare pentru măslin, de exemplu pentru măsline după atacul terorist și suntem convinși că e nevoie de modernizare, de mai multe investiții la nivelul comerțului și în economia tunisiană. Deocamdată însă Nu există semnale suficient de pozitive din punctul de vedere al sistemului politic, uh, al leadership-ului de acolo. Vom avea și alegeri la anul și, și uh, probabil că până la alegeri nu se vor face prea multe progrese uh, în ceea ce privește negocierea. Avem un membru care a fost și membru al delegației, care este prezent cumva în sală. Se pare că nu. Atunci, dacă nu sunt comentarii, încheiem și acest punct. Și la chestiuni diverse, punctul meu preferat, nu avem nimic. Bravo! Se pare că avem ceva. Da, nu este o întrebare dificilă, doar o chestiune legată de o informație, pentru că sunt oarecum intrigat de decizia dumneavoastră de a avea dezbaterea de ieri uh, despre Cambodgia, cred, uh, cu ușile închise și mă întreb de ce. Ce înseamnă asta? Că uh, alegătorii din cele 28 de state membre nu puteau avea parte de comentariile atât de interesante din partea dumneavoastră și a celorlalți uh, uh, colegi, nu cred că a fost prea controversat. Deci vreau să știu și eu de ce s-a luat această decizie. Da, în principiu sunt de acord cu ce ați spus, dar este pentru prima oară, după anunțul oarecum surprinzător legat de preferințele, de eliminarea preferințelor EBA uh, din partea comisiei. Deci nu am avut un dialog oficial între uh, comisia noastră și uh, Comisia Europeană. Am fost anunțați pur și simplu în bloc de către comisie și tocmai de aceea am hotărât să avem o dezbatere internă la nivel interinstituțional înainte de a o discuta în public. Intervenție fără microfon din partea președintelui.